numele domnilor Zamit, Dimec și Matthews, Jame, Radke și Bullock și a produs, propus în unanimitate să se valideze mandatul acestora începând din 24-29 iunie, 21-24 iulie și 1 august 2017. Există observații dacă nu mandatele sunt considerate adaptate. Am primit din partea grupurilor